afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. V-aș ruga să luați loc pentru a putea începe. Astăzi îl înlocuiesc pe domnul Lange, președintele comisiei noastre, care nu poate participa la reuniunea de astăzi. Cred că aveți proiectul de ordine de zi în dosarele dumneavoastră. Aș dori să vă întreb dacă există obiecții față de ordin, proiectul de ordine de zi sau putem să-l adoptăm fără nicio modificare? Nu vă să există vreo obiecție, drept urmare o adoptăm în forma propusă. Punctul 2, comunicările președinției. Foarte pe scurt, după cum știți, reuniunea noastră, ca de obicei, este transmisă în direct pe internet și există și interpretare, ca de obicei, și v-aș ruga în mod amabil să vorbiți la un ritm moderat și să nu vorbiți prea rapid, astfel încât și interpreții să poată să se achită de sarcina lor în mod adecvat. Punctul 3. Comunicările președintelui în legătură cu deciziile coordonatorilor. În data de 18 iulie, coordonatorii Comisiei INTA s-au întâlnit și eu, această reuniune are o anumită, este legată în mod direct de ordinea de zi a reuniunii de astăzi. Avizul Comisiei INTA pentru procedura bugetară pe anul 2020 va avea forma unei scrisori și de acest aviz se va ocupa președintele Comisiei, domnul Langer și restul um, deciziilor luate de coordonatori vor fi regăsite în uh, procesul verbal al reuniunii de astăzi, uh, supuse aprobării cu ocazia reuniunii din septembrie. Cam atât în legătură cu partea formală a reuniunii de astăzi și acum ajungem la prezentarea doamnei comisar Malmström, căreia aș dori să-i mulțumesc pentru flexibilitatea de care a dat uh, dovadă, pentru că, după cum știți, um, datorită unor probleme tehnice, zborul dumnei din această dimineață a fost anulat, a trebuit să iau o altă aeronavă. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru uh, flexibilitatea de care toată lumea a dat uh, dovadă, fiind dispusă să participe la reuniunea din această masă în număr atât de mare. Deci vă mulțumesc pentru această flexibilitate și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule comisar, pentru că sunteți alături de noi pentru acest uh, schimb de opinii privind uh, ultimele evoluții din politica comercială a Uniunii Europene, un uh, schimb de opinii așteptat de toată lumea. De la sfârșitul alegerilor până la reuniunea de astăzi au avut loc două evenimente importante. În primul rând, după 20 de ani de negocieri, în data de 28 iunie, a fost convenit un acord în principiu între Uniunea Europeană și statele Mercosur, Argentina, Brazil, Paraguay și Uruguay, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană ar putea fi princip- principalul partener major care să încheie un acord comercial cu statele Mercosur și acest acord ar fi cel mai mare acord comercial încheiat vreodată de Uniunea Europeană până acum. Cel mai mare acord comercial de până acum în Uniunea Europeană este cel semnat cu Japonia, care uh, urmează să fie înlocuit de acordul comercial cu Mercosur. Acest eveniment a atras atenția opiniei publice și este o ocazie foarte bună pentru doamna Maș să ne explice detaliile acestui acord. Două zile mai târziu, în data de 30 iunie, Uniunea Europeană a semnat um, acorduri comerciale și de protecție investițiilor cu Vietnam. Ultimele variante ale acestor acorduri, poate vă aduceți aminte că aceste acorduri au mai, au mai fost semnate anterior, însă datorită unei sentințe din partea CEJ, a trebuit să le renegociem, să le împărțim în două părți, una dedicată uh, com- relațiilor comerciale și cealaltă investițiilor. Și putem profita de acest schimb de opinii pentru a pregăti procedura de consimțământ pentru aceste acorduri. Este posibil să discutăm și alte chestiuni am dorit să aflăm care sunt ultimele evoluții în relațiile comerciale cu Statele Unite ale Americii. Ați făcut, uh, ați avut câteva comentarii optimiste vis-a-vis -vis de relațiile comerciale cu Australia și Noua Zeelandă, deci o să vă ascultăm cu mare atenție și o să vă adresăm întrebări, o să spunem care sunt chestiunile importante pentru noi și acum, doamna comisar, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați eurodeputați, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc și eu pentru uh, flexibilitatea de care ați dat dovadă. Am avut o dimineață destul de groaznică, cu întârzieri, zbor anulat și așa mai departe. Um, așteptam să mă întâlnesc cu dumneavoastră, cu nerăbdare. Felicitări um, eurodeputaților realeși și uh, eurodeputaților noi. Uh, sper că vom continua relațiile bune cu Comisia pe, în timpul scurt care mai rămâne din mandatul actualei Comisii. A, chestiunile comerciale um, sunt uh, un subiect de actualitate în zilele noastre. Știți că au loc uh, acțiuni unilaterale, războaie comerciale, uh, Um, ocolirea OMC, ex, exprimă amenințări la adresa Organizației Mondiale a Comerțului, există numeroase conflicte, litigii, discuții cu SUA, discuțiile între SUA și China, un mix de securitate politic și tarife um, într-o formă nemai întâlnită anterior. Deci există multe chestiuni care pot fi discutate în domeniul relațiilor comerciale în Europeană cu sprijin puternic din partea acestei comisii în ultimul mandat, în ultimii ani, a încercat să-și găsească propria poziție, uh, asigurându-se că politica comercială este deschisă, inclusivă, transparentă, bazată pe valori, pe valori și că ne bazăm și mai mult pe implementarea, pe respectarea tratatelor și monitorizarea acestora. Discutăm cu parteneri într-un context multilateral pentru a reforma, sal, uh, salva, moderniza Organizația Mondială a Comerțului lucrăm și cu alți prieteni pe plan bil, într-un context bilateral și uh, region, regional pentru a căuta aliați care sunt convinși de valorile um, reprezentate de relațiile comerciale într-un sistem multilateral. Uh, pentru că războaiele comerciale considerăm că nu sunt atât de ușor de câștigat, că sunt dificile și că toată lumea ar avea de câștigat dacă relațiile comerciale sunt durabile și funcționează în interesul tuturor într-un context multilateral. Tocmai de aceea am încheiat acorduri comerciale cu Canada, Japon, Singapore, am încheiat și acordul uh, cu Mexic, mai definitivă în câteva amănunte primele achiziții publice, negociem cu Chile, Noua Zeelandă, Australia și Indonezia și după cum a precizat domnul președinte, de curând am semnat, am făcut un acord cu Vietnamul pe care trebuie să-l uh, aprobați și dumneavoastră și după 20 de ani de negocieri am finalizat uh, acordul cu statele Mercosur și dacă îmi permiteți o să mă acces mai degrabă pe aceste două acorduri comerciale, Mercosur și Vietnam, o să spun și câteva uh, cuvinte în legătură cu relațiile cu SUA dar uh, și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări mai detaliate privind relațiile cu SUA. Haideți să începem cu Mercosur. În data de 28 iunie, Uniunea Europeană și Mercosur au ajuns la un acord politic. Un acord comercial echilibrat, ambițios și cuprinzător, care face parte uh, și din un acord de uh, asociare. Asociere, făcând parte dintr-o cooperare mai cuprinzătoare. Este un lucru extrem de important din punct de vedere geopolitic. Uh, pentru relațiile cu prietenii și aliații noștri din uh, America Latina, prin care transmitem un semnal puternic în sprijinul uh, unui sistem internațional comercial bazat pe norme și previzibil. Este un acord bun din punct de vedere al politicilor comerciale care conferă uh, companiilor, societăților comerciale uh, Uh, europene un avantaj uh, pe plan global. În ceea ce privește um, schimburile de bunuri, 91% din import, pentru 91% din importurile din Uniunea Europeană vor fi eliminate tarifele vamale. Și avem avantajul uh, primului partener care va avea acces la această piață de 250 de milioane de euro. Din punct de vedere al tarifelor, societățile comerciale vor economisi 4 miliarde de euro în fiecare an de 8 ori mai mult decât în cazul societăților uh, acordului cu Canada și de 4 ori ca și în cazul acordului cu Japonia. Avem acces și la servicii, achiziții publice, servicii maritime, in, în domenii unde se preconizează investiții în modernizarea infrastructurii. Este de asemenea un acord foarte bun pentru agricultorii noștri. Când vine vorba de produse cum ar fi vinul, uh, brânzeturi, ulei de măsline, Uh, animale uh, um, produse, procesate, conserve de uh, piersici și așa mai departe, ținem cont de aspectele delicate ale agriculturii europene și anumite produse, cum ar fi carnea de vită, vor face obiectul unor cote. Carnea de vită, de um, carnea de Uh, pasăre și de uh, porc vor face obiectul acestor restricții. Acordul are un mecanism general de salvgardare care ne permite atât nouă cât și statelor Mercosur impunerea unor măsuri temporare care să reglementeze importurile în cazul unor uh, creșteri neașteptate a importurilor care pot cauza sau amenința, sau amenință să afecteze în mod grav industriile domestice. Acordul Uh, protejează un număr important de indicații geografice, mai mult de 350 la număr, care vor avea același grad de protecție în statele Mercosur ca aici în Europa. Este un acord care promovează de asemenea valorile Uniunii Europene. Era un capitol ambițios dedicat dezvoltării durabile, obligând ambele părți să respecte acordurile internaționale de mediu acoperă, se referă la gestionarea uh, durabilă, conservarea pădurilor, drepturile lucrătorilor și o atitudine adecvată, adecvată din partea uh, patronatelor. Ambele părți trebuie să respecte o serie de angajamente regăsite în convențiile Organizației Internaționale a Muncii, în capitolul dezvoltat uh, dedicat dezvoltării durabile, părțile au Uh, s-au uh, angajat să respecte convențiile internaționale privind combaterea traficului de uh, specii amenințate. Se face trimitere și la gestionarea durabilă a pădurilor, cerându-se consimțământul prealabil al populațiilor indigene înainte ca pădurile respective să, să fie exploatate. În acest acord, Uniunea Europeană și statele Mercosur se angajează să pună în aplicare Parisul, acordul climatic de la Paris ceea ce înseamnă că suntem angajați să luptăm împotriva schimbărilor climatice și să ne continuăm drumul înspre o economie durabilă cu emisii reduse de um, gaze, de, de gaze cu efect de seră. Știți că există unii actori pe scena internațională care își doresc să se retragă, să nu respecte acest acord climatic de la Paris, însă uh, Uh, noi ancorăm acest uh, acord climatic de la Paris în acordul nostru comercial uh, printr-un mecanism obligatoriu din punct de vedere legal. Ne păstrăm dreptul de a reglementa în domeniul serviciilor publice și standardele fitosanitare sunt păstrate sunt uh, apărate. Se face trimitere la principiul precauționar importat în Uniunea Europeană, important în Uniunea Europeană și nimic din acest acord nu ne va afecta modul în care reglementăm și impunem respectarea uh, normelor care guvernează siguranța alimentară, nici pentru produsele uh, noastre interne și nici pentru cele importante în Uniunea Europeană. Acest acord oferă, de asemenea, organizațiilor din societatea civilă un rol activ în implementarea sa și uh, permită discutarea mm, temerilor legate de mediu înconjurător. Unele părți din capitolul dedicat drepturilor de autor încă mai sunt discutate. Restul uh, Textul acordului a fost publicat în data de 12 iulie, după ce uh, textul a fost uh, consolidat cu partenerii din Mercosur. Este un, uh, acest text, această publicare s-a întâmplat mai repede decât în toate acordurile comerciale anterioare și între timp am păstrat un contact permanent cu uh, Comisia INTA. Știu că și uh, negociat, negociatoarea șefă, doamna Galina, a fost aici uh, în urmă cu câteva săptămâni și va sta la, uh, va sta la dispoziție. Uh, Um, pentru întrebările pe care le aveți. Uh, acum trecem prin uh, procedura de revizuire juridică a textului, după care um, textul va fi uh, tradus, va ajunge la Consiliu și apoi la Parlament, dar cred că mai avem, ceea ce înseamnă că mai avem suficient timp la dispoziție pentru a examina acest text, pentru a-l discuta și eu personal și colegii de la Comisie vă stăm la dispoziție pentru orice discuții ulterioare. Trecând la Vietnam, după cum a spus și președintele, în data de 30 iunie a semnat acordul de liber schimb și acordul de protecție a investițiilor în Hanoi. Aceste două acorduri sunt un pas important pentru a ne îmbunătăți relațiile bilaterale între UE și Vietnam, pornind deja de la uh, legături puternice comerciale și de investiții. Acum acoperim și drepturile lucrătorilor, mediul înconjurător, de exemplu, în, în relațiile noastre, dezvoltarea durabilă, ceea ce nu face decât să confirmă, confirme angajamentul nostru în uh, regiunea uh, din sud-estul Asiei, dar și pe scena in- internațională. Există o sumedenie de chestiuni care sunt uh, acoperite de acest acord comercial domeniul de aplicare atât de extins, liberalizarea de a 99% a schimburilor comerciale de bunuri, este ceva fără, de, fără precedent în uh, trecut și transmite un uh, semnal de orientare pentru potențialele acorduri încheiate cu alți parteneri din zona respectivă. Drepturile lucrătorilor sunt extrem de importante facem trimitere la ratif- necesitatea ratificării convențiilor relevante a Organizației Internaționale a Muncii. În urmă cu câteva săptămâni, Vietnamul a ratificat una din cele trei convenții OIM neratificate și, într-o scrisoare pe care am transmis-o și acestei uh, comisii, a confirmat calendarul ratificării uh, celor două care mai trebuie ratificate și a fost adoptat, va fi, uh, va fi adoptat un cod al muncii revizuit în această toamnă, ceea ce nu cred că s-ar fi întâmplat în, în lipsa unui acord de liber schimb. În acord se face, se asumă un angajament puternic privind uh, respectarea acordului climatic de la Paris și acest acord uh, permite o cooperare viitoare pe, în această tranziție înspre economie cu emisii reduse de dioxid de, car- de carbon. Această trimitere se regăsește și în acordul de parteneriat și de cooperare, creându-se un cadru prin care putem să discutăm toate aceste chestiuni, dar și chestiunile care țin de respectarea drepturilor omului. Acordul privind protecția investițiilor reprezintă un nou cadru de protecție a investițiilor europene în Vietnam prin crearea unui nou unui sistem de curți de soluționare a litigiilor. Și uh, sper că vom putea să discutăm în continuare cu Vietnamul reforma cuprinzătoare de reforme necesare. Trecând acum la relațiile cu SUA, aproape, în urmă cu aproape 5 ani, în momentul în care mi-am început mandatul, poate vă aduceți aminte că toată lumea discuta despre TTIP. Un, un acord care ar fi trebuit să fie un acord foarte cuprinzător între UE și SUA, doi uh, importanți uh, parteneri comerciali. Fusese o negociere dificilă deja cu administrația trecută. Lucrurile nu au devenit mai ușoare odată cu noua administrație de la Washington. Negocierea TTIP s-a împotmolit și ca urmare a anunțului Washingtonului că se va retrage din acordul climatic de la Paris, nu am considerat că mai există posibilitatea încheierii unui acord comercial cuprinzător cu SUA și în uh, aprilie statele membre, Consiliul uh, a confirmat faptul că mandatul de negociere a TTIP este unul depășit. Cu toate acestea, Statele Unite ale Americii um, rămân un partener extrem de important din punctul de vedere al relațiilor comerciale și al investițiilor și chiar dacă există tensiuni în relațiile noastre în acest moment, avem un interes uh, reciproc pentru a ne aprofunda relațiile comerciale. Aproape cu, în urmă cu un an, domnul Juncker s-a întâlnit cu domnul Trump la Washington uh, și au convenit crearea unui grup de uh, lucru. Eu am condus din partea Uniunii Europene uh, acest grup, domnul Lighthouser din partea SUA a fost contrapartea mea și am discutat despre eliminarea tarifelor pentru bunurile industriale, reducerea normelor uh, uh birocratice printr-un acord privind uh, evaluarea conformității și o cooperare de reglementare cu caracter voluntar în diferite sectoare. Am decis uh, să discutăm reformarea OMC și facem acest lucru, discutăm și cu Japonia și s-au înregistrat progrese pe diferite progrese, cum ar fi uh, soia și gazul, gazele naturale lichefiate. Aceste rezultate deja datează de un an uh, de zile și vom publica peste o săptămână un raport cuprinzător care va, ne va arăta exact în ce situație suntem acum. În ceea ce privește acordul privind uh, bunurile industriale, încă nu am început negocierile. Statele Unite ale Americii nu sunt dispuse să negocieze aceste bunuri. Dacă nu discutăm și agricultura, ceea ce este o linie roșie pentru noi. În ceea ce privește evaluarea conformității, lucrurile au progresat mai, mai bine înspre posibilitatea încheierii unui acord orizont, orizontal care să fie în beneficiul ambelor părți. Am discutat uh, um, se- sectoare specifice unde am putea coopera fără a schimba standarde, fără a scădea aceste standarde, cum ar fi instrumentele medicale, um, securitatea cibernetică, domeniul farmaceutic și încercăm să vedem care ar fi uh, domeniile posibile pentru cooperare viitoare, cum ar fi printarea 3D, robotică și așa mai departe. Lucrăm de asemenea împreună cu SUA și Japonia pentru a moderniza și actualiza uh, Uh, manualul uh, de norme OMC, tocmai pentru a um, acoperi uh, unele domenii unde nu există asemenea norme din partea OMC. Ne-am întâlnit deja de 5 ori la nivel ministerial, înregistrăm progrese chiar dacă nu am, ne-am încheiat activitatea. Salutăm decizia SUA de a nu, nu a impune deocamdată uh, tarife vamale pe mașini și piese de schimb uh, ale autoturismelor, însă și ideea în sine de a impune asemenea tarife din partea SUA asupra autoturismelor europene mi se pare una uh, absurdă. Dacă ar fi impuse asemenea tarife, am uh, pregătit deja o listă de răspuns uh, în valoare de aproximativ un produse în valoare de 43 de miliarde de, eu, de, de euro. Însă știți că există un vechi conflict uh, între Airbus și Boeing și sperăm că putem să încheiem acest capitol a relațiilor noastre pentru a, pentru a putea merge mai departe. Doamna Veiland, directora generală, este în SUA discutând cu uh, partenerii noștri americani pentru a vedea dacă putem să ajungem la un acord negociat în următoarele uh, luni. Dacă nu, SUA va, vor impune tarife uh, destul de repede. Răspunsul nostru va dura puțin mai mult din uh, motive istorice și, desigur, o să urmărim îndeaproape relațiile comerciale cu SUA. Și în fine, domnule președinte, chestiunea cu care voi încheia, Organizația Mondială a Comerțului. Situația de la MC este foarte îngrijorătoare. Se Um, există în continuare ameni- amenințări la adresa OMC în contextul tensiunilor comerciale între SUA și China. Um, este blocată procedura numirii um, judecătorilor în Curtea de Apel din partea SUA la OMC. OMC nu este o organizație perfectă, însă este cel mai bun uh, sistem de care dispunem, lipsa căruia ar domni un haos total. Tocmai de aceea, Uniunea Europeană, cu un sprijin puternic din partea statelor membre și din partea Parlamentului European, a promovat o agendă de reformare, de reformare a acestei curți de apel, fără a-i periclita integritatea și să facem propuneri care să îmbunătățească activitatea cotidiană în această organizație și, de asemenea, să trasăm noi norme, noi reguli când vine vorba de uh, relațiile cu SUA și Japonia, să îmbunătățim monitorizarea, transparența, notificarea și așa mai departe. Discutăm cu mulți membri ai Organizației Mondiale a Comerțului și sperăm că vom uh, putea înregistra progrese. Am discutat cu aproximativ 80 uh, de țări uh, în relații uh, pur bilaterale în ceea ce privește comerțul electronic. Am discutat și serviciile, ceea ce demonstrează că OMC este un forum în care putem purta asemenea negocieri. Până la sfârșitul acestui an sperăm că vom putea încheia și discutarea subvențiilor, chiar dacă este uh, subvențiilor de stat, chiar dacă este un subiect extrem de dificil. Știu că există și alte elemente de impo- uh, importante în agenda comercială și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări ați avea în legătură cu alte subiecte pe care eu nu le-am amintit. Vă mulțumesc, domnule președinte. We have now, uh... Avem șapte de coordonatori pe listă care vor vorbi în numele grupurilor lor politice și apoi 17 colegi s-au înscris la cuvânt. Și trebuie să reușim într-o oră. Așa că sunt foarte curios ce se va întâmpla. Dar m-aș bucura dacă colegii coordonatori s-ar putea uh, încadra în 3 minute cu observațiile lor, pentru că altfel n-am avea timp. Și dacă sunt prezenți președinții AFET și ENVI și ei ar trebui să ia cuvântul, dar nu știu dacă sunt. Bun. Domnul Hansen, coordonator din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim, doamnă comisar, pentru că ați reușit să fiți disponibilă în scurt timp. Știu că ați avut probleme cu zborul, dar ați reușit să ajungeți în sfârșit. Și e foarte important acest lucru pentru că trei sferturi din membrii acestei comisii sunt noi în Parlament sau noi în această comisie. Așa că e foarte important să avem acest schimb de opinii cu dumneavoastră, pe care l-am mai avut în trecut și sperăm că putem co- continua cu buna cooperare pe care am mai avut-o. Ați menționat că au, au fost momente dificile în care am trecut, prin care am trecut în relația noastră, pentru că uneori am văzut că se pot declanșa războaie comerciale chiar pe Twitter și interdependența între economiile globale este pentru domnul Trump acum o armă pe care o exploatează. în scopurile proprii. Deci, cred că Uniunea Europeană trebuie să-și demonstreze angajamentul față de un comerț bazat pe reguli corecte. Una dintre temele principale este cu siguranță Mercosur, deci vă mulțumim foarte mult că vă aflați aici astăzi. Așadar, prima mea întrebare se referă la acest acord. Vă felicităm pentru că ați finalizat acest acordul după mai bine de 20 de ani de negocieri. Acum merită toată atenția noastră, capitol cu capitol. Trebuie să analizăm acest acord înainte de verdictul final, deci cred că trebuie să uh, ne luăm timpul necesar să facem asta pentru că altfel știrile false care circulă vor prejudicia acest acord esențial pe care îl avem acum pe masa discuțiilor. După cum ați spus, este un uh, este cel mai mare, de fapt, uh, uh, ca valoare acord comercial de până acum, deci cu siguranță va schimba comerțul și uh, va aduce doar beneficii Uniunii Europene. Puteți să ne explicați în acest acord cum vor putea profita IMM-urile de noile ocazii care se prezintă în urma lui? Știm că există o legătură istorică cu țările din Mercosur și există acolo o cerere foarte mare pentru bunurile europene. A doua întrebare se bazează pe uh, o declarație a lui Pascal Lamy, care va fost predecesor. Uh, el spunea că acest acord uh, l-ar împiedica pe Bolsonaro să uh, defrișeze Amazonul în mod nestabilit, deci, nestabilit. Deci este uh, o foarte important uh, pentru noi. Și cum uh, comentați uh, declarația că uh, principiul precauției poate să uh, fie invocat doar pe teritoriul părții care îl invocă? Uh, apoi, mecanismul de salvgardare și măsurile de flancare pentru producătorii agricoli europeni. Cum puteți să ne oferiți câteva detalii? Doamna Galina ne-a explicat Uh, cum stau lucrurile cu acel buton roșu, așa zis buton roșu, poate puteți să ne spuneți câteva detalii cum poate să fie declanșat acesta în caz că este nevoie. De asemenea, o altă temă fo- foarte importantă anunțată de doamna von der Leyen uh, este uh, what will be the, the role exactly, what will be uh, uh, the stuff look like. Um, este rolul acelui Chief Trade Enforcer. Cum va arăta această, rolul acestei uh, uh, persoane cum, sau mecanism, cum, cum se va declanșa acesta. Apoi, China. Foarte pe scurt, cu siguranță se vor mai pune întrebări. Știu că în China există probleme foarte mari cu pesta porcină africană. 200 de milioane de porci vor trebui sacrificați până la sfârșitul anului. Și mă întreb dacă nu cumva este aici o ocazie importantă pentru producătorii de carne europeni. Și aceeași întrebare este valabilă și pentru uh, acordul cu Mercosur. Mercosur. Apoi, OMC. Uh, știm că există probleme în în ceea ce privește organismul de apel. Știm că se lucrează la un mecanism interimar pentru acordul cu UE Canada și cum va Canada și cum va um, cum putem să reușim să păstrăm acest mecanism și în același timp să se păstreze uh, imboldul pe care îl avem în ceea ce privește reformarea OMC. Apoi, relația cu Statele Unite. Știm că sunt foarte multe incertitudini în ceea ce privește cazul uh, Airbus versus Boeing și cum va contribui Uniunea Europeană la deescaladarea acestora. Mulțumim! 5 minute și jumătate în loc de 3, spune domnul președinte. Dacă vorbesc toți coordonatorii atâta, nu ne, nu ne va mai rămâne timp pentru ceilalți vorbitori. Ziceam și eu. Doamna Catlin Van Brandt, din partea socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte, și cred că faptul că există atâta interes uh, pentru acest subiect uh, înseamnă că vom avea activitate intensă aici la uh, comisie. Voi intra rapid acum în, uh, în întrebările mele și ceilalți colegi vor completa. Mercosur este un acord foarte mare și foarte important și, în plus, E pus sub semnul întrebării de mulți parteneri, multe ONG-uri și noi, în calitate de Parlament, trebuie să uh, analizăm aceste teme. În primul rând, am o întrebare de ordin politic. Vedem că s-a făcut o treabă foarte bună cu acest acord, de exemplu, în materie de climă, pentru a opri defrișările, reducerea cu 37% a emisiilor cu gaze cu efect de seră, în ceea ce privește uh, situația din Brazilia, acordul, ratificarea acordului de la Paris și așa mai departe. Dar vedem care este situația astăzi. Vedem că se fac în continuare defrișări, uh, Există lipsă de inițiativă în ceea ce privește politicile de mediu și aceasta este prima mea întrebare. Cum se va asigura Comisia că acordul Mercosur este supus unui, uh, unor angajamente de preratificare? Aceasta ar fi prima mea cerere, prima cerere din partea grupului meu. În plus, o întrebare conexă. Cum putem să ne asigurăm că capitolul TSD este cu adevărat pus în aplicare, DSD. Um, și e foarte neclar este uh, o evaluare externă din partea unui uh, comitet de experți independenți. Dacă da, dacă acești experți uh, nu dau un aviz pozitiv, atunci ce mecanisme de sancționare avem la dispoziție pentru a corecta comportamentul negativ al partenerului în momentul acela. Și cum este aplicabilitatea acestui capitol diferită față de alte uh, acorduri? Atunci când am discutat cu doamna uh, Galina, s-a discutat despre butonul roșu. Este legat de capitolul TSD, puteți să ne dați câteva detalii și dacă declanșăm acest buton. Asta înseamnă că putem să suspendăm tot acordul comercial? Ultima întrebare, pe alt subiect. Săptămâna trecută am ales, am ales pe noua președintă a comisiei și dânsa a făcut niște declarații foarte categorice în ceea ce privește ă, clima și relația cu partenerii comerciali. Ea a spus că este pentru o ă, taxă vamală pe carbon. Care este părerea dumneavoastră? Mulțumesc. Trei minute în cap. Din partea uh, Renew Europe, doamna Carlsborough. Mulțumesc. Voi începe cu câteva întrebări generale și apoi colegii mei de grup vor continua uh, cu întrebări mai detaliate. După cum știm, comerțul generează creștere și prosperitate. În ultimii ani am văzut că și cetățenii se așteaptă ca aceste acorduri comerciale să uh, acopere și obiectivele de dezvoltare durabilă, precum și ambițiile noastre de luptă împotriva schimbărilor climatice. După părerea dumneavoastră, cum putem să mergem mai departe pentru a încorpora aceste ambiții în uh, acordurile noastre comerciale acum și în viitor? Și poate un astfel de acord să fie un instrument de dezvoltare durabilă? din punct de vedere economic, ecologic și social, în același timp uh, să, se, să lupte și împotriva schimbărilor climatice și să uh, genereze creștere și prosperitate. După părerea dumneavoastră, cum ar putea contribui acordul Mercosur mai bine pentru a îngloba aceste cereri dacă nu uh, avem o astfel de, dacă nu avem un astfel de acord cu aceste țări? Pentru că aceasta uh, Uh, este o alternativă. Adică întrebarea mea este dacă nu cumva nu e mai bine pentru dezvoltarea durabilă să nu avem un acord. Aș dori de asemenea să ne dați câteva exemple practice legat de felul în care aceste acorduri comerciale, de exemplu Mercosur, dar și celelalte acorduri mai recente, Cum pot antreprenorii și companiile europene să beneficieze de pe urma acestor acorduri? Trebuie să vedem cât de mult valorează pentru noi, pentru Europa, pentru companiile noastre și dacă puteți să ne oferiți câteva cifre concrete în acest sens. Este un aspect important pe care trebuie să-l subliniem mai bine atunci când vorbim despre comerț. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Din partea verzilor, doamna Hautala. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu aș recomanda și uh, principiul uh, pe care se calculează și schimburile de emisii, pentru că ar fi o soluție perfectă pentru acordarea timpului de vorbire. Doamnă comisar, știți că grupul meu și mai ales eu apreciem Um, tendința pe care ați adus-o la comisie în 2015 și mă tem că succesorul dumneavoastră va, um, va avea o atitudine genul să facem comerț și nu război dacă se continuă tendințele actuale la scară mondială. Oricum, noi dorim ca Uniunea Europeană să apere regulile pe care se bazează comerțul. Știm că am ajuns la răscruce de drumuri Trebuie să vedem ce înseamnă acest principiu trade for all, comerțul pentru toți. Trebuie să, ved- să fie clar că regulile trebuie să fie aplicate pentru toată lumea, mai ales în ceea ce privește protecția mediului în mod sustenabil, uh, protecția uh, pădurilor, uh, lupta împotriva muncii infantile. Și există câteva ocazii interesante. Trebuie să avem această abordare a uh, diligenței care trebuie aplicate înainte, um, pentru ă, că trebuie să vedem dacă nu cumva aceste acorduri cauzează probleme în afara Uniunii Europene. Aș dori să aflu de la dumneavoastră dacă uh, Uh, sunteți de acord cu asemenea abordare de a reglementa valo- lanțurile valorice globale în termen de transparență și răspundere. Acum, acordurile în sine. Aș dori să vorbesc despre Vietnam, pentru că e cazul pe care îl cunosc cel mai bine și eu am fost uh, raportor pentru FLEG, care este un instrument comercial foarte bun și sper că următoarea comisie îl va elabora și mai mult. Ieri am primit un răspuns uh, din partea președintelui Tusk uh, la întrebările noastre legate de chestiunile uh, privind drepturile omului în acordul cu Vietnamul. Aș dori să repet întrebările care au fost deja adresate. Cum putem să ne asigurăm că autoritățile din Vietnam vor implementa toate angajamentele lor înaintea ratificării din partea Parlamentului a acestui acord? În ceea ce privește legea privind uh, securitatea cibernetică, ne îngrijorează acest lucru pentru că urmează modelul chinez uh, și vor fi afectate companiile europene dacă se impune această cerință a localizării datelor, nu cred că guvernele europene vor fi de acord. Și apoi, apoi încă 15 secunde uh, în ceea ce privește Mercosur. 600 de oameni de știință și 300 de indigeni și-au uh, exprimat uh, îngrijorările deja, deci probabil ar trebui să le luăm în seamă. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Buhai din partea ID. Vă mulțumesc, aș avea și eu câteva întrebări, în primul rând, în ceea ce privește concurența globală. Uniunea Europeană, când poartă aceste negocieri, își uh, asumă o atitudine moralistă și mă întreb dacă această atitudine nu creează un avantaj față de alți concurenți globali, cum ar fi China. Și, în al doilea rând, nu considerați că această concentrare exclusivă asupra relațiilor comerciale uh, face ca alți uh, actori globali, cum ar fi China, să fie mai atrăgători decât uh, Uniunea Europeană? Și care sunt măsurile pe care le preconizați pentru a îmbunătăți uh, situația concurențială a Uniunii Europene? Și acum, în ceea ce privește pesticidele, ținând seama de activitatea Comisiei Speciale din, din mandatul trecut al Parlamentului European, cum considerați că uh, am putea garanta un control eficace al uh, produselor care ajung pe piața europeană și care au fost uh, expuse, de exemplu, contactului cu glifosat? Și apoi, în ceea ce privește mm, deciziile uh, viitoare, când vine vorba de acordul de, de liber schimb, principiul votului în, în unanimitate va fi păstrat sau va fi răpită o parte și mai mare din suveranitatea statelor membre uh, pe aceste chestiuni? Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Domnul Bourgeois din partea ECR. Eh, eh, Mulțumesc frumos, domnule președinte, stimată doamnă comisar. Aș spune în primul rând că în această perioadă de protecționism uh, față de uh, este foarte important să avem un acord echilibrat uh, și trebuie evitate conflictele comerciale. Este foarte bine pentru dezvoltare. În Flandra, exporturile angajează un, o persoană din trei. Mai concret, în ceea ce privește Statele Unite, aș avea o întrebare și sper că puteți să îmi răspundeți. Considerați că în relația cu Statele Unite putem ajungem la un acord limitat pentru produsele industriale? Și în ceea ce privește OMC, acest organism de apel va putea fi în sfârșit reformat în ceea ce privește Mercosur. Este esențial acest acord, este extrem de important. Felicitări pentru uh, reușită după 20 de ani de negociere. Sperăm că Mercosur va da un imbold creșterii și uh, angajării, ocupării în Uniunea Europeană. Brexit acum. Vom uh, avea, se pare, un Brexit fără acord. ce, cum putem să găsim uh, noi nișe dacă suntem privați de piața britanică, pentru că în Flandra, în regiunea mea, 2,6% din PIB-ul nostru va dispărea în urma Brexitului. Deci, 80.000 um, de locuri de muncă. În ceea ce privește agricultura, avem importuri de vită uh, în cantități enorme și acestea generează foarte multă teamă în țara noastră. Noi, în Belgia, am tras deja semnalul de alarmă în ceea ce privește CETA. La ce putem să ne așteptăm în ceea ce privește Mercosur? Vom uh, trece de uh, 1% creștere pentru regiunile noastre? Vom îndeplini uh, criteriile? Apoi, ultima întrebare acesta este numit un acord de principiu de asociere. E un fel de acord mixt prin definiție și mă tem că acesta ne va, această denumire ne va aduce foarte multe probleme. În ce, la acordul cu Singapore am negociat foarte mult și n-am ajuns uh, nicăieri vom avea o competență unică a Uniunii Europene pentru acest acord de gen, comercial? Uh, thank you. Uh, Mulțumesc. Din partea GUE, domnul Scholz. Thank you, Chair, and also... Mulțumesc, domnule președinte. Niște întrebări și observații din partea mea. v-ați ocupat de comerțul echitabil, corect, în strategia Comerț pentru Toți. Și întrebarea care se pune este dacă cu încheierea acordului cu Vietnam și a acordului Mercosur, dacă suntem la înălțimea acestor provocări în domeniul uh, comerțului echitabil. Este vorba de producție, legături comerciale între UE și țări terțe și consum. Și ați vorbit și despre faptul că acordul cu Mercosur s-a negociat de câteva zeci de ani și nu s-a vorbit mult despre schimbările climatice în această perioadă. Cum putem, cu rezultatul acestor negocieri, să facem față viitoarelor provocări, care se leagă nu doar de schimbări climatice, ci genul de bunuri cu care vrem să facem comerț, în ce condiții, care interesul pentru consum în de provocări, și ajung acum la întrebarea dacă cu Vietnam și cu acordul Mercosur ați dezbătut cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ca etalon orizontal și niște întrebări concrete pentru acordul Mercosur acum. Cum puteți să asigurați că acordul nu va încalca legislația europeană privind uh, siguranța alimentară? Și Brazilia și Argentina vor trebui să schimbe legislația internă. Chiar dacă ați spus că sunt unele instrumente în acest sens. Tarifele 4 miliarde pe an, ați spus mai puțin pentru că, dar în același timp, textul acordului în principiu vorbește despre limitarea taxelor la export pentru soia și impactul atunci asupra acestor reducere asupra bugetului local în Argentina, unde datoria externă s-a dublat în ultimul timp. Asta doar în ultimul timp. Și în fine, în legătură cu Mercosur, o întrebare despre regulile interne. Știm care e realitatea internă din Brazilia și în alte țări. Chiar vă așteptați ca aceste grupuri consultative locale, persoanele indigene, persoanele LGBT, alte grupuri minoritare să fie reprezentate și să fie implicate în realitatea aplicării acestor acorduri. Deci aceste grupuri locale de consiliere, cum pot funcționa cu astfel de acord? Mulțumesc. Mulțumesc. Ultima intervenție în această rundă, doamna Beghin, ca membru neafiliat. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, să-i mulțumesc domnule comisar că vine astăzi aici pentru a aborda aceste probleme și pentru că participă de câțiva ani la munca noastră. Am niște întrebări în legătură cu acordul Mercosur. Sper să primești și răspunsul la întrebări. În legătură cu indicațiile geografice mai întâi. Capitolul legat de proprietatea intelectuală. Știu că n-a fost uh, publicat în întregime, dar va fi în curând. Aș vrea să știu dacă se pot uh, rezolva problema aplicării unitare, mai ales la indicațiile geografice cu toate țările din Mercosur. În al doilea rând, administrația președintelui Bolsonaro a decis să autorizeze mai mult de 150 de pesticide periculoase pentru mediul conjurător, știm asta. Dar în acord avem un capitol fitosanitar, deci cum putem face în așa fel încât produsele fabricate în Brazilia să respecte standardele noastre sanitare. Și uh, o altă întrebare în legătură cu orezul. Ce se întâmplă între acordul Mercosur și clauza de salvgardare pentru Asia de Sud-Est. Comisia a făcut deja o estimare a impactului acordului Mercosur asupra sectoarelor celor mai delicate pentru Uniunea Europeană. Și, în fine, această clauză de salvgardare prevăzută în acord, vreau să știu cum va fi posibil să se ceară activarea acestei clauze de salvgardare rapid sau credeți că va fi necesar să fie proceduri de mare învergură, cum s-a întâmplat cu orezul în Asia? ce se întâmplă cu sprijinul pentru investiții de peste un miliard de euro pentru a face față impactului acestui acord. Mulțumesc. Acum vă propun să-i dăm, doamnei comisar, timp să reacționeze la prima rundă și apoi continuăm. Mai avem 15 vorbitori pe listă și o să-i rog să fie cât mai succinți. Doamna comisar, aveți cuvântul acum pentru reacții la prima rundă. Mulțumesc. Distinși deputați, o să încerc să răspund la tot ce s-a întrebat. Mai întâi pentru domnul Hansen. IMM-urile în Mercosur e o secțiune legată de IMM-uri. În toate acordurile recente avem un capitol sau o secțiune specifică în care ne angajăm să facilităm, să înființăm puncte de contact, să existe un acces uh, facilitat pagina internet și așa mai departe pentru a facilita coloana vertebrală a economiei pe care o reprezintă IMM-urile. Deci există și aici. Și trebuie să ne implicăm cu camerele de comerț, cu diversi actori din Uniunea Europeană. Nu putem uh, face comerț în numele lor, dar putem să ne implicăm cu ei. În legătură cu garanțiile și butonul roșu, e vorba de TRQs <clears throat> la care v-ați referit unii, ca și în alte acorduri, dacă există o, un astfel de prag care e depășit, nu se mai poate exporta, dar vedem relatări pe teren din partea fermierilor, a organizațiilor sau altor factori implicați. Dacă există un import excesiv, uh, neașteptat în alt domeniu, putem acționa și avem proceduri pentru a face asta? și vom acționa în consecință. Desigur că e nevoie de o anchetă pentru a verifica că există dovezi uh, solide. Comisia un organism juridic, dar poate acționa, dar acest buton roșu este pentru importuri de mărfuri agricole, nimic altceva. În legătură cu China și pesta porcină africană, e un dezastru din multe puncte de vedere, dar poate deschide și unele posibilități pentru Uniunea Europeană. Suntem în legătură cu autoritățile din China, nu avem un acord comercial cu ei, dar pentru a accelera aprobarea și certificatele pentru diverse țări în legătură cu exporturile de carne de porc. Cifre de anul trecut în legătură cu exporturile agricole au atins cifre record 12,8 miliarde de euro anul trecut, China, SUA, Japonia și Canada sunt principalii parteneri. Deci noi exportăm, suntem lideri. În legătură cu soluția cu organismul de apel de la OMC, e un Consiliu General în prezent la Geneva, la care ambasadorul din Noua Zeelandă încearcă să vadă dacă găsește o cale de urmat pentru viitor. Discutăm cu Canada și cu alți membri că dacă nu se reușește să înființăm o soluție interimară bilaterală pentru a ne apăra interesele pentru ambele părți și va reflecta exact organismul de apel pe baza resurselor secretariatului OMC și alegem dintr-un grup de arbitri, judecători la pensie, să avem o soluție interimară care să reflecte organismul de apel și între timp Facem eforturi pentru ca organismul de apel să intre în funcție în decembrie. Dacă da, putem continua să lucrăm cu acela. Și încercăm să ne implicăm cu cei din SUA. Deocamdată n-am avut succes cu ei, ca să vă spun cinstit. O să revin la aplicare sau executare puțin mai târziu. Cineva a pus o întrebare legată de taxa pe carbon în țara mea avem de decenii, de sunt mare fană. Dar dacă ar fi să fie pe plan european, trebuie să ne asigurăm că se face fără discriminare. Sunt în favoarea ideii, dar nu poate actuala comisie, poate următoarea, dar trebuie să vă asigurați că nu faceți discriminări la frontieră. Sunt și aspecte legate de OMC. Deci viitoarea comisie, probabil foarte curând, o să înceapă cu inteligențele cele mai strălucite să vadă în dialog cum ar putea elabora ceva de acest gen. Dar pentru perspectiva comercială trebuie să fie fără discriminare. În legătură cu despădurirea și Mercosur, un acord comercial singur nu poate salva Amazon. Asta a spus și doamna Carlsbrook. Nu putem rezolva toate problemele dezvoltării durabile, dar poate contribui. Pentru că în acest acord comercial facem o trimitere la tot ce e în acordul de la Paris, angajamentele pe care Brazilia și alții le-au făcut în legătură cu despădurirea, combaterea, replantarea pădurilor și așa mai departe. Aceste țări sunt obligate prin acordul de la Paris, agențiile respective și în plus e un caracter obligatoriu prin acest acord și nu pot să vă dau data exactă, dar probabil că până la sfârșitul anului o să prezentăm o evaluare de impact uh, durabil pentru a lua o decizie în legătură cu acordul Mercosur și un lucru pe care îl vom examina. Avem și legi cu caracter obligatoriu în Uniunea Europeană în ce privește procesarea ilegală a masei lemnoase. E deja interzis acest lucru? Cum se poate aplica? În Uniunea Europeană am avut o discuție de mai mulți ani în legătură cu executarea. Cum să facem asta? Nu exista sprijin majoritar pentru sancțiuni, pentru că sancțiunile sună bine, dar e greu să le facem să funcționeze în practică și sunt puține exemple în care au dat rezultate în practică. Modelul UE este să se implice cu societatea civilă, cu guvernul, să înființeze un panel, ceea ce am făcut cu Corea de Sud în legătură cu forța de muncă. Panelul face un raport public acest raport nu e o veste bună pentru țară, pentru climatul de afaceri și pentru reputația sa internațională și cu asta sperăm că va putea fi pus în aplicare. Nu putem trimite polițiști, dar putem întreprinde diverse măsuri, angajându-ne și în legătură cu aspectele mai pozitive. Și întotdeauna trebuie să vă întrebați, cineva a menționat asta, dacă nu ne mai angajăm cu o țară, va fi mai bine sau nu? Oare nu e mai bine să avem uh, un text obligatoriu cu putere de lege pentru a ne angaja în legătură cu toate problemele? Să zicem salvarea Amazonului și alte chestiuni legate de dezvoltarea durabilă, pentru că acolo țările au ales uh, o opțiune, altele altă opțiune, dar există un angajament sau o obligație juridică Există întotdeauna posibilitatea de a suspenda un acord comercial. Statele membre pot decide asta, dar există căi de a <clears throat> mări presiunea. Sperăm că asta va funcționa cu Corea și cu alte țări. Deci acordurile comerciale pot fi un instrument de forță în legătură cu mediul înconjurător, cu forța de muncă. Vedem că țările fac efortul să ratifice convenții internaționale, să se implice cu noi, dar desigur nu e o garanție în sine. Nu putem acționa ca poliție pentru alte țări. E un instrument important în combinație cu o asistență pentru dezvoltare, cooperare politică, diplomație economică și alte. Suntem o piață atât de importantă în Uniunea Europeană, deci țările vor să se angajeze cu noi, deci fac angajamente, să respecte lucruri pe care nu le-ar face cu alți parteneri și există dovezi și cu Canada și Japonia, acordurile recente, comerțul a crescut considerabil, dar e prematur să spunem care sunt tendințele majore cu Japonia. Crește numărul de locuri de muncă, dezvoltarea, locurile de muncă în Europa. În legătură cu due diligence în general, doamna Hautala, știți că eu personal aș prefera să putem face mai mult, dar desigur e o chestiune complicată care depășește comerțul și sper că veți pune această întrebare viitorilor candidați la postul de comisar. În legătură cu situația drepturilor omului în Vietnam, da, sunt îngrijorări grave în legătură cu unii indivizi și cu aspecte cibernetice. Am ridicat asta la cel mai înalt nivel când am fost la Hanoi și delegația UE de la Hanoi vrea să vadă textul revizuit, să aibă un dialog înainte să se adopte noul text de lege pentru a ne asigura că avem un dialog bun. În legătură cu pesticidele, îmi pare rău, dar au fost atât de multe întrebări. Pesticidele interzise în Uniunea Europeană vor rămâne interzise. Deci dacă, cum verificăm, trebuie verificat de statele membre și agenții economici tot timpul și trebuie să garanteze că n-au fost folosite pesticidele interzise în Uniunea Europeană. Dacă nu pot garanta asta, atunci putem refuza să acceptăm bunurile. E un control, ca întotdeauna, și în prezent. va se referit la Mercosur, dar se întâmplă și în prezent. Și lucrurile nu se schimbă. Statele membre au fost unite în politica comercială în ultimul timp, după cum știți, și verdictul Curții de Justiție a spus că acorduri pur comerciale sunt supuse unei majorități calificate a statelor membre și la Parlament, dar acordurile mixte trebuie aprobate de toate parlamentele din statele membre. Acordul Mercosur e unul mixt pentru că e integrat într-un parteneriat mai larg. Deci Mercosur va fi aprobat de statele membre, de dumneavoastră și toate parlamentele naționale. În legătură cu Brexit-ul, o să mă abțin. O să vină un nou prim-ministru deci rămâne de văzut, domnule Bourgeois, dacă vor fi vești noi de la Londra. Să așteptăm să vedem. La Mercosur am răspuns că e un acord mixt. Cota la carne e foarte limitată și, după cum a spus pe bună dreptate, s-a dovedit că cardinenii au folosit foarte puțin o jumătate de procent din cota pentru că nu pot respecta cererea europeană în ce privește standardele la carnea de vită, de exemplu. Legislația europeană în ce privește siguranța alimentară nu se schimbe, fiți liniștiți și în Argentina și în alte țări s-au făcut calcule că dispariția tarifelor va fi compensată de beneficiile unui comerț uh, sporit în baza acordului și au făcut propriile uh, calcule naționale și au văzut acest Doamna Beghin, în legătură cu capitolul privind proprietatea intelectuală, nu pot să vă dau data acum în Mercosur, în curând se va da publicității ca toate țările să aibă aceleași cifre, sunt contacte intense și acum sper că înainte de concediul de vară o să fie online. În legătură cu pesticidele, același răspuns, la orez nu. Uh, garanțiile cu Cambodgia sunt independente de Mercosur pentru că au atins plafonul, s-a activat uh, după ce cultivatorii de orez au anunțat, am activat acea măsură de salvgardare, ne-ar de a face cu Mercosur, e ceva independent. Mulțumesc foarte mult. Mai avem cam 25 de minute și sunt 15 vorbitori pe listă. Vă rog să nu depășiți o minut și jumătate ca să aibă Doamna comisar, vreo două minute și jumătate să răspundă. Uh, uh, Din partea PP acum, uh, mulțumesc. O observație legată de acordul acesta. Felicitări, doamnă comisar. Cred că e un compromis bun, acceptabil, o șansă pentru IMM-urile noastre ca industria să rămână în Europa. E un lucru bun și toți colegii care au exprimat în rezerve s-a spus deja că nu rezolvăm toate problemele, dar avem șanse bune să avem o platformă permanentă de dialog cu autoritățile. Întrebarea mea se referă la acordul Mercosur. E doar începutul evaluării acestuia și al înțelegerii lui. Agricultura sunt trei produse. Carnea Hmm. de pui fără oase, etanol și un alt produs, un sprijin menționat și de comisarul Hogan, să vă gândiți și la fermierii care se ocupă de aceste produse, care se implice în acest cadru de sprijin și fermierii care ar suferi unele pacube ca urmare a acestui acord să primească despăgubiri. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Vaborn. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă comisar Malmström, pentru declarație. În primul rând, permiteți-mi să vă felicit pentru acordul încheiat cu Mercosur în contextul tensiunilor comerciale între UE și SUA, acest acord uh, de liber schimb uh, are o relevanță și mai mare. Este cel mai, cel mai mare acord de liber schimb uh, semnat de Uniunea Europeană. Eu aș dori să mă refer la modul în care aceste acorduri de liber schimb pot funcționa în beneficiul întreprinderilor mici și mijlocii. Cred că putem folosi aceste norme de origine în acorde de liber schimb pentru a facilita activitatea IMM-urilor și pentru a le ajuta să facă mai bine față problemelor lor. Și aș dori să vă întreb ce face Comisia Europeană pentru a facilita viața IMM-urilor din acest punct de vedere. Mulțumesc, doamna Regimenti. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar. O să prezint, o să profit de prezența dumneavoastră pentru a-mi exprima preocupările pe care le am în legătură cu acordul cu Mercosur. Aș dori să o, fe- să o felicit pe doamna Galina pentru activitatea ei și pentru negocierea purtată, însă este foarte greu să găsim un echilibru între acorduri uh, cu caracter ofensiv și cu caracter uh, uh defensiv. Uh, Există câteva um, puncte critice, cum ar fi orezul, extrem de criticate în Italia. De ce nu există o evaluare a impactului pe fiecare țară în parte? De ce nu evaluăm și ce se va întâmpla uh, după Brexit? și Comisia ar trebui să facă asemenea evaluări cât mai repede cu putință pentru a înțelege care sunt măsurile fitosanitare care trebuie să fie impuse când vine vorba de normele de origine, care, dacă nu, s-ar putea să aibă un impact uh, extins asupra consumatorilor uh, europeni. Comisia Europeană s-a referit la măsuri pre, uh, cu caracter precauționar pentru a atenua impactul negativ posibil adus de acest acord, care se poate ridica până la un miliard de euro. Puteți să ne dați mai multe detalii în legătură cu uh, aceste măsuri? Uh, uh, Doamna Laluc, mulțumesc pentru intervenții și pentru răspunsuri. Ați spus că nu se poate să punem poliția peste tot ca să verificăm anumite clauze și aveți dreptate. Ați spus că aceste țări sunt pregătite să-și iau un angajament, mai ales în vederea unui acord cu Uniunea Europeană, care este o piață imensă. În ce privește acest al doilea aspect, mă întreb de ce ne grăbim totuși să ratificăm anumite aspecte și mai ales în ce privește anumite țări, de ce ne grăbim să asemnăm un acord cu acestea atunci când ele nu respectă toate standardele și chiar trebuie uneori să verificăm că anumite clauze sunt respectate. Tot în ceea ce privește Vietnamul, de ce să nu cerem eliberarea anumitor prizonieri politici? De ce să nu cerem ratificarea convențiilor esențiale ale um, OIM, Organizației Internaționale a Muncii? Și de ce să nu cerem suprimarea anumitor legi liberticide? De asemenea, se face legătura între valori și comerțul internațional. Se spune că prin comerțul internațional uh, Europa își exportă valorile. Tocmai asta ar fi ocazia să uh, dăm exemplu, nu? Uh, mi se pare că ne-am grăbit un pic prea tare și am și trebuie să ne gândim cum putem face ca uh, Uh, vigilența noastră să fie mai puternică față de uh, țări cu care negociem uneori prea rapid. Mulțumesc pentru răspuns. Domnul Șuste. Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Marstrom, pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Eu aș dori să mă refer mai mult la relațiile și discuțiile comerciale cu Statele Unite ale uh, Americii. Uh, M-am mirat puțin să văd că dintr-o dată ministrul uh, economiei germane, domnul Altmaier, a prezentat anumite uh, cerințe, însă mă bucură să văd că mandatul uh, Comisiei Europene a rămas în picioare și că nu sunt purtate aceste negocieri de ministrii naționali din partea statelor membre. Ați spus că, în, că a fost imposibil să ajungem la un acord cu cuprinzător cu Statele Unite ale Americii datorită uh, respingerii acordului climatic de la Paris. Ce înseamnă acest lucru? Uh, aspectele care țin de dezvoltare durabilă, de exemplu, nu vor face parte din negocierile purtate cu Statele Unite ale Americii? Și apoi, care este de fapt situația? Pentru că ne-a spus că pe de-o parte, președintele Comisiei Juncker a dat un impuls acestor negocieri, dar ce se întâmplă? Nu se discută nici, mă, nici măcar uh, chestiunile fundamentale, bunurile industriale, pentru că Statele Unite ale Americii doresc să uh, fie inclusă, să fie inclusă negocierea produselor uh, agricole, ceea ce nu ne dorim noi. Deci negocierile sunt blocate sau nu și acest lucru ce înseamnă strategia pe care am urmat-o până acum a dat uh, greș sau nu, pentru că noi ne-am, noi ne-am uh, dorit să uh, evităm impunerea unor tarife asupra autoturismelor, să ieșim din situația în care au fost impuse Uh, tarife asupra uh, oțelului și mm, nu știu, poate s-ar, s-ar putea să ajungem în situația în care, într-o situație agravată uh, și nu să avansăm cu aceste negocieri. Mulțumesc, domnul Kelly. Vă mulțumesc foarte mult. Am făcut parte din această comisie în ultimii cinci ani și cred că comisia s-a descurcat uh, foarte bine în acordurile uh, negociată în ultimii 5 ani și cunosc uh, lucrurile îndeaproape când vine vorba de acordurile de, acordul de, de liber schimb încheiat cu Singapore. În ceea ce privește acordul cu Mercosur, călcâiul lui Ahile este reprezentat de mm, aspectele climatice și de uh, agricultură. Există mm, dovezi covâr, uh, covârșitoare care ne demonstrează că pădurea tropicală este defrișată pentru a crea pășuni necesară, cre- necesară creșterii animalelor și acest lucru se întâmplă într-un moment în care uh, prețul cărnii de vită a scăzut în Uniunea Europeană, consumul crește și în uh, țara din care fac eu parte, profiturile crescătorilor de animale au, au scăzut Uh, datorită uh, acestei uh, probleme și datorită incertitudinilor cauzate de Brexit. Deci este un moment extrem de delicat în care trebuie să țină cont de toate aceste chestiuni. Apoi, când vine vorba de procedura de ratificare, este nevoie de unanimitate și dacă un stat nu va ratifica acest acord, înseamnă că el va fi oprit? Mulțumesc, domnul Vajcikovski. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. În legătură cu acordul cu Mercosur, aș avea două întrebări. În primul rând, sunt, nu prea înțeleg, nu prea înțeleg pentru că este vorba de acord de liber schimb, de reducerea tarifelor vamale mm, și în același timp ați amintit cote. Uh, cote într-un acord de liber schimb mi se par puțin ciudate și dacă vor exista cote, atunci cum vor fi alocate aceste cote între statele membre? Primul venit, primul servit sau un fel de acord uh, DONT? Deci cum vor fi alocate cotele dacă acestea există? Și a doua chestiune. Am înțeles eu bine lucrurile, chiar ați admis faptul că de fapt nu dispunem de niciun instrument pentru a impune respectarea normelor, standardelor europene de către statele respective. Nu putem decât să recurgem la un apel, nu putem decât să distrugem reputația Braziliei în Europa, divulgând un comportament greșit din partea acestei țări, dacă este cazul. Mulțumesc, doamna Imaculată. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, doamnă comisar și mulțumesc foarte mult că ați venit în această dupămasă la noi. Am trei întrebări legate de Mercosur, reforma OMC și Statele Unite. În ceea ce privește Mercosur, mă bucur că s-a ajuns la un acord. Mi se pare foarte important acesta din punct de vedere politic, geostrategic și pentru aprofundarea relațiilor Uniunii Europene cu America Latină. Dar mi-ar plăcea să aflu mai multe legate de mai ales capitolul pentru dezvoltare durabilă. Nu îmi este clar, în caz de neîndeplinire a angajamentelor obligatorii, ce prevede acordul. Cum se va acționa pentru a obliga partenerii să um, să-și îndeplinească angajamentele sau ce se va întâmpla dacă nu se um, dacă nu se îndeplinesc și cum funcționează acest mecanism de rezolvare a litigiilor. Un alt aspect uh, foarte bine făcut uh, sunt acele uh, fișe pentru a face ca publicul să înțeleagă mai bine o temă atât de amplă și de complexă. Nu am văzut înscris în acord, dar se face trimitere la, într-una dintre fișe la nevoia de a coopera pentru a garanta faptul că comerțul sprijină lanțurile de aprovizionare bazate pe um, defrișare zero. Mi se pare că aceasta este o, o dovadă de gestionare responsabilă și cum se poate, cum este prevăzut acest lucru, cum se poate realiza de fapt, concret. Uh, Apoi, participarea societății civile în cadrul mecanismelor de urmărire a acordului. Cum este proiectat acest lucru să se întâmple? Am discutat cu reprezentanții societății civile și cu sindicatele și uh, mi se pare că uh, acest mecanism este destul de criticat de către uh, reprezentanții sindicali. Ehm, dacă v-au parvenit aceste critici cumva înainte să-mi parvină mie, cum uh, prevedeți să gestionați situa- situația? În ceea ce privește sectorul agricol, anumite sectoare agricole nu au fost considerate sensibile, dar mi se pare că se află unele într-o situație complicată, mai ales citricele, unul dintre sectoarele în care am văzut impactul diferitelor acorduri comerciale pe lângă situația specifică a sectorului, care e cauzată și de factori interni. Mi se pare că cel mai bine s-a văzut acest lucru acum trei ani când s-a semnat acordul NOES. Um, se va ține cont de impactul cumulat uh, și cum uh, afectează un acord precum este cel cu Mercosur, un sector atât de sensibil cum este cel al citricelor. Uh, în al doilea rând, mecanismele de salvgardare. Mi se pare un pas în față, un progres faptul că se uh, pot activa acestea pentru a uh, și asta înainte ca prejudiciul să se întâmple. Dar se poate ca acest lucru să se, să se întâmple din partea comisiei, se poate ca comisia să declanșeze acest lucru. Um, și se poate face astfel încât uh, să nu aibă de suferit uh, în urma acestei declanșări sectoarele care sunt afectate? Atunci când un sector, de exemplu, este afectat de către o intrare neașteptată uh, și care îi afectează veniturile în mod negativ, uh, cine va suporta costul uh, anchetelor în aceste cazuri? Pe de altă parte, în ceea ce privește neîndeplinirea mecanismelor, uh, în ceea ce privește măsurile fitosanitare, uh, statele membre sunt cele care desfășoară controlul aici. Dacă nu se îndeplinesc normele europene, ce se va întâmpla? Există, se oprește importul sau există măsuri preventive? O întrebare legată de OMC. Puteți să ne oferiți mai multe detalii uh, în ce constă această reformă în caz că nu se pot acoperi posturile acestea uh, de arbitri. Există mecanisme alternative pentru soluționarea conflictelor? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Moreno Sanchez. Apoi mai există domnul Anderson, Cavasino, domnul Winkler, domnul Cavas, doamna Rafaela și domnul Buticofer, domnul Moreno Sanchez. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamnă comisar. Pentru mine, mi se pare că uh, o, uh, am mers cu mașina timpului în trecut, pentru că văd că discutăm aceleași teme de acum 10 ani. În primul rând, există doi piloni, cel politic și instituțional și cel de cooperare care s-a încheiat acum mult timp și ar fi bine să și intre în vigoare cât se poate de, re- de repede, pentru că uh, toate aceste teme legate de mediu sunt foarte importante, mai ales în Brazilia și mă refer aici și la schimbările climatice. Aveți cumva un calendar al ratificării, mai ales din partea statelor membre? A doua întrebare, în ce privește relația cu Statele Unite și Cuba? Este în anii 90 uh, a avut loc un adevărat scandal uh, Uh, și se pare că acesta a rămas latent, însă l-a trezit uh, la viață președintele Trump. Um, ce face, președinte, ce face acum Comisia pentru a apăra uh, această a apăra companiile europene în fața acestei ilegalități în dreptul internațional. Thank you, Mrs. Anderson. Mulțumesc, doamna Anderson. Doamna comisar, vă mulțumesc. Doream să spun că abordarea dumneavoastră, să vedem ce se va întâmpla cu uh, noul prim-ministru Boris Johnson, nu îi va satisface pe mulți din Irlanda de Nord, pentru că pe noi ne preocupă faptul că dacă Boris Johnson se achită de promisi- promisiunile pe care le-a făcut, acest lucru va agrava situația în Irlanda de Nord. Uh, și în acest context, și ținând seama de aranjamentele vamale și piața unică, uh, considerați că există o modalitate realistă pentru a evita o frontieră cu infrastructură fizică pe insula uh, Irlandei, pentru că dacă excludem niște soluții uh, tehnologice, este clar că nu au fost prezentate soluții care să previn apariția unor infrastructuri de graniță, de frontieră reale, fizice, între Irlanda și Republica Irlandei de Nord. Însă trebuie să permitem oamenilor care trăiesc în uh, Irlanda să, și în Irlanda de Nord să decidă dacă doresc să rămână în, uh, în, uh, pe piața unică. Și apoi, când vine vorba de transparență, cine din Consiliu s-a împotrivit uh, principiului impunerii unor sancțiuni dacă nu sunt uh, respectate obiectivele de dezvoltare durabilă? Am avut impresia din răspunsul dumneavoastră că v-ați referit la faptul că cineva din Consiliu s-a împotrivit acestui principiu și de dragul transparenței ar fi bine ca uh, noi în această comisie să știm cine s-a împotrivit acestui principiu. Vă mulțumesc Domnul comisar Marston, pentru că sunteți alături de noi. Astăzi mulțumesc colegilor pentru întrebările interesante pe care le-au formulat. Sunt de acord cu dumneavoastră, acordurile de liber schimb nu pot schimba toate problemele de pe planetă. Este un lucru evident însă cu toate acestea, cred că trebuie să dăm dovadă de mai multă ambiție din anumite puncte de vedere, pentru că, după cum au spus mulți colegi socialiști, mulți dintre partenerii noștri își doresc să încheie un acord de liber schimb cu, nou, ce, cu noi, ceea ce ne dă un grad mare de, influ, de influență. În ceea ce privește acordul cu Mercosur, uh, principiul precauționar este uh, ancorat. Însă, dacă discutăm cu uh, Uh, guvernul uh, brazilian, vedem că acesta afirmă că de fapt a reușit să limiteze principiul precauționar în acest acord. Deci mă întreb de unde a apărut această nepotrivire de declarații și dacă v-am înțeles eu corect, ați afirmat că pesticidele sunt folosite, să spunem, în Brazilia pe produse și suntem uh, 100% siguri că sunt oprite la granițele Europei. Am, v-am înțeles bine și acest lucru este valabil și pentru produsele care au fost obținute uh, din zone um, rezultate ca urmare a defrișării, pentru că de exemplu, în Germania se spune că nu vor fi importate, nu va fi importată soia cultivată pe zone, pe terenuri obținute în urma defrișării. Este adevărat sau nu? Și apoi, există estimări care ne spun, estimări științifice, care ne uh, Uh, spun că, de exemplu, va crește producția de carne de vită, va crește uh, producția de autoturisme și mm, mă întreb cum se împacă ace- această creștere a producției a cărnii de vită și a uh, mașinilor cu obiectivele pe care ni le-am asumat uh, cu acordul climatic de la Paris, pentru că aceste două sectoare cauzează multe uh, emisii de dioxid de carbon. Domnul Winkler, vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând, permiteți-mi să vă felicit pentru activitatea uh, dumneavoastră. Aș dori să felicit și serviciile, personalul DigiTrade pentru cele uh, realizate. Sunt rezultate foarte bune pentru statele membre, pentru societățile comerciale, pentru întreprinderi, pentru tineri, uh, tineri europeni și așa mai departe. Și permiteți-mi să vă întreb, pentru că în urmă cu 5 ani, au trecut 5 ani, acum vă apropiați de, de sfârșitul mandatului și discutam strategia comerț pentru toți uh, prezentată de DigiTrade. Există oare un raport de implementare, o evaluare a modului în care a funcționat această strategie? Pentru că opinia mea personală, împărtășită de mulți colegi din PP, este că este o strategie care a funcționat bine, a um, servit interesul Uni- Uniunii Europene, dar aș dori să știu dacă există un raport care să ne demonstreze acest lucru. Apoi, respectarea, punerea în aplicare ace- acestor acorduri este o dezbatere purtată întotdeauna în comisia noastră și eu îmi doresc ca acordurile comerciale să fie puse în, apli- în aplicare Um, și din punctul de vedere al uh, durabilității, dar aș dori să vă întreb, nu puteți să cereți serviciilor ca atunci când publicați aceste fișe informative, nu ați putea publica și fișele informative privind instrumentele care ne permit să discutăm cu partenerii, cu um, reprezentanții organizațiilor civile și așa mai departe. Și alte două întrebări foarte succinte aveți un uh, calendar <laughs> de dorință privind uh, uh, cum ar trebui să treacă acest acord prin Parlamentul European? Și o ultimă întrebare legată de China. Mm, am discutat foarte pe scurt despre China astăzi, însă China este prezentă în toate discuțiile noastre. Și, dacă nu mă înșel, în martie, prin comunicarea comună, Uniunea Europeană a numit uh, China un uh, rival sistemic și schimbarea de vocabular a dus cu sine o modificare în relațiile noastre și putem să mm, avem așteptări pozitive pentru mm, anul 2020. Mă tem că în anul 2019 nu putem să avem prea multe, prea multe așteptări, dar ce, în anul 2020, măcar dacă am face progrese în ceea ce privește indicațiile geografice. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Canias. Intervenție fără microfon. să nirmă eu. O să mă încadrez eu într-un minut și jumătate, o să încerc. Mulțumesc, doamne comisar, pentru calitatea sa de lider, pentru munca sa minunată și pentru rezultatele sale strălucite. Este necesar să recunoaștem acest lucru într-un moment de tranziție, de schimb de paradigmă Uh, și în care ați reușit să uh, faceți din strategia noastră de comerț vârf de lance în Uniunea Europeană. Și dorim Uh, uneori să facem din această strategie comercială un fel de soluție, un fel de panaceu universal și să o însoțim de tot felul de alte anexe. Una din marele probleme, marile probleme ale a, acordurilor comerciale este lipsa de transparență. Și aceasta alimentează tot felul de discursuri împotriva liberului schimb și care și generează temeri în rândul cetățenilor și noi dorim să contracarăm aceste efecte negative ale acordurilor. Avem clauze de salvgardare, avem și niște mecanisme care se pot declanșa în caz de neîndeplinire. Um, avem, uh, de exemplu, noi în Spania un acord cu, uh, specializat cu Africa de Sud și dacă nu se respectă obligațiile, știm că uh, se poate întrerupe comerțul și asta duce la o pierdere de 645 de milioane de euro în timpul de partea partenerului comercial. Deci cum se pot îmbunătăți aceste mecanisme în cazurile acordurilor comerciale? Doamna Rafaela. Mulțumesc, doamna comisar. A spus că uh, fără OMC, comerțul ar fi un haos. Dacă puteți ajunge la un acord pozitiv cu Statele Unite pe, pe schimburile multilaterale, cum îl veți apăra în fața administrației americane? Iar acordul cu țările Mercosur are un acord asupra teritoriilor noastre ultraperiferice. Nu știu încă ce impact are, dar din câte știu, um, aceste teritorii nu au fost, uh, cele olandeze cel puțin, nu au fost consultate în timpul negocierilor. Și aș dori să vă întreb dacă doriți, uh, dacă sunteți dispusă să faceți un uh, impact de, un, o evaluare de impact în aceste regiuni. Mulțumesc, domnul Buticofer. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar Malmström, mă alătur și eu unui coleg care a întrebat deja ceva legat de China. Considerați că vom putea încheia acordul înaintea, uh, înainte de sfârșitul anului? În al doilea rând, în administrația Trump există foarte multe voci care fac apologia decuplării de China și companiile europene vor cădea victime. Aveți cumva o contrastrategie? A treia întrebare. În ce privește poziția universală a americanilor că ei niciodată nu vor intra într-un acord în ce privește bunurile industriale fără să uh, includă agricultura. Cât sunteți de optimistă în această privință? Thank you. That's it. Uh, I wanted to ask a Mulțumesc. Și eu voiam să pun o întrebare, dar mi-a luat-o domnul Winkler înainte. Era legată de calendarul uh, portofoliului meu preferat, acordul cu Vietnam, dosarului meu preferat. 5 uh, sau 10 minute, cum doriți, doamnă uh, comisar. Yes, sorry. Uh... Îmi cer scuze, doamna comisar, am notițe pe mai multe hârtii. În ce privește întrebarea legată de puiul dezosat, avem un surplus de 800.000 de tone la export, deci puținul pe care l-am acordat celor din Mercosur nu e o problemă. În ce privește mierea, importăm 45% din tot ce consumăm aici și, conform unor estimări preliminare, importurile din Mercosur ar înlocui, le-ar înlocui pe cele din China, de exemplu, deci nu ar trebui să ne afecteze prea mult. În ce privește etanolul, este vorba despre etanol industrial, de care chiar avem nevoie în Europa. În ceea ce privește rețeaua de sprijin, Uh, la care s-a referit unul dintre colegii noștri, dar cred că este într-o sală vecină acum. Nu cunosc detaliile, dar comisia lucrează pe acest dosar și vă va fi prezentat atunci când se va materializa. În ceea ce privește regulile de origine, în majoritatea cazurilor, în acest acord cu Mercosur, uh, regulile acestea sunt uh, cele europene la care țările Mercosur s-au aliniat și asta cu siguranță ar face viața mai ușoară companiilor mici și mijlocii europene și încercăm să avem o abordare predominant europeană în această facilitate pentru că uh, este esențial pentru, pentru companiile europene ca să nu-și schimbe cu totul linia de producție. Brexit. O să mă abțin în continuare de la a răspunde. Credem că avem nevoie de claritate cu privire la ce s-a întâmplat, dacă va fi Brexit dur, dacă va fi Brexit uh, blând. Uh, cu siguranță domnul Barnier va fi foarte dispus să vină la această comisie. A fost în dialog uh, tot, tot timpul prezent cu uh, Parlamentul European și poate să vină să vă răspundă la întrebări. În ceea ce privește Vietnamul, prima convenție uh, a fost ratificată de către Vietnam în urmă cu câteva săptămâni, tocmai în urma presiunilor noastre. Celelalte două, aici și-au luat un angajament înscris din partea guvernului termenul limită fiind 2021 și 2022 respectiv și uh, vă pot împărtăși această scrisoare. Și cred că fără presiunea pe care am făcut-o în timpul negocierilor și în timpul procesului de ratificare, nu, ar fi, uh, nu am fi avut acest angajament. Legea privind securitatea cibernetică. Pot să vă spun că am vorbit cu doamna președintă a Parlamentului Vietnamez și cu alți miniștri și reprezentanția noastră la Hanoi um, este foarte implicată pentru, implicată pentru a se asigura că avem acest angajament din partea partenerilor vietnamezi, tocmai în acest sens. Și în ce privește cazul, uh, cazurile umanitare, și eu, și domnul Tusk, și domnul Juncker am ridicat aceste probleme în mai multe rânduri. Încercăm să utilizăm toate ferestrele pe care le avem pentru a presa guvernul vietnamez. În ce privește soluția interimară pentru OMC, nu există niciun plan B pe care să-l putem scoate din buzunar. Organismul de apel se bazează pe faptul că există o a doua instanță. Și după părerea noastră și a multor alte țări membre OMC, acest mecanism a funcționat bine până acum. Deci trebuie să folosim instanța a doua, nivelul al doilea. Acum, uh, dacă nu se întâmplă nimic, organismul de apel va, uh, își va înceta activitatea în decembrie și asta ar duce la blocaje. Acum încercăm să lucrăm cu americanii și cu alți parteneri pentru a debloca numirea uh, arbitrilor. dorim să reformăm și organismul de apel. Până acum însă nu s-a mișcat nimic, de aceea mai multe țări au vrut să vadă dacă putem să uh, imităm cumva um, acest organism de, uh, de apel, dar pentru ca acest mecanism alternativ să funcționeze e nevoie de masă critică, deocamdată nu o avem, așa că lucrăm cu state cheie care cred în această soluție interimară. Alte țări au căzut deja la, la un acord bilateral să nu folosească niciodată acest mecanism. Eu cred că e o idee proastă, avem nevoie de două niveluri. Și de aceea discutăm acum cu Canada și cu alte state pentru a putea vedea dacă este o uh, abordare viabilă la nivel interimar. În ce privește ratificarea acordului de asociere, domnule Moreno, dumneavoastră ați întrebat, în mod normal acest lucru intră în vigoare în același timp ca și acordul de liber schimb. Există câteva detalii care rămân de finalizat, lucru care este în responsabilitatea doamnei Mogherini, dar uh, lucrurile merg mai departe. În ceea ce privește uh, Cuba și deciziile Statelor Unite, deciziile extrateritoriale, noi ne-am declarat ferm nemulțumirea și lucrăm cu partenerii americani pentru a vedea ce ieșire găsim. Dar știți și dumneavoastră că este o discuție foarte dificilă, asemănătoare cu cea cu privire la Iran. Doamna Cavasini, principiul precauției. Ați spus că au existat interpretări diferite în acest sens. Există o trimitere foarte clară la principiul precauției în acord și există o trimitere foarte clară, nu doar în termen general, la acordul de la Paris. E una chiar precisă. Și am lucrat foarte mult la includerea acestei uh, prevederi. Existau în timpul alegerilor din uh, Brazilia zvonuri că Brazilia se va retrage din acordul de la Paris, însă nu s-a întâmplat acest lucru și am primit o confirmare clară că va rămâne în cadrul acordului. Suntem siguri 100% că nu va intra nimic periculos în Europa. Niciodată nu poți fi 100% la sigur, dar statele membre trebuie să facă controalele. Un punct de intrare important este Rotterdam, acolo lucrează foarte mulți oameni la controle și sunt multe alte puncte de intrare, porturi de intrare. Este responsabilitatea statelor membre, încercăm să facem evaluări, să facem o urmărire a situației și așa mai departe și conform rapoartelor noastre se face o treabă foarte bună. Poți să fii întotdeauna 100% sigur că nu este, de exemplu, contrabandă? Probabil că nu, dar cred că echipele de pe teren fac o treabă foarte bună dacă avem cumva o indicație că nu funcționează controlele, noi, Digitaxul și alții luăm măsuri imediat. Câte hârtie am aici? Au fost într-adevăr multe întrebări. Domnul Schuster, relația cu Statele Unite. Uh, nu, nu există nicio negociere în momentul de față în ceea ce privește acest acord limitat privind bunurile industriale, pentru că Statele Unite um, au spus că nu vor uh, intra în acest acord fără să includem produsele agricole. Și um, da, avem un blocaj. Putem să-l depășim? Nu știu, dar avem două mandate, dacă bine vă amintiți. Unul era legat de a, evaluarea de conformitate și uh, cooperare în materie de reglementare voluntară. Aici avem mici progrese și cred că ar fi în beneficiul ambelor, ambilor parteneri. Uh, joi se vor face publice toate discuțiile care au avut loc din iulie anul trecut pentru ca dumneavoastră să puteți vedea ce am făcut și pentru a putea fi transparenți. În ceea ce privește oțelul și aluminiul, mi se pare uh, nefericit ce s-a întâmplat, mi se pare o încălcare a regulilor uh, OMC. Am uh, acționat împotriva Statelor Unite la OMC și contramăsuri pentru mai multe produse americane. Este nefericit ce s-a întâmplat, dar aceste măsuri vor rămâne în vigoare până când vor fi retrase și tarifele în ce privește produsele noastre din aluminiu și oțel, pentru că ele încalcă prevederile OMC și trebuie de asemenea să protejăm industria noastră siderurgică și am hotărât astfel să avem măsuri de, sal, de salvgardare, de garantare pentru oțel pentru a preveni fenomenul de dumping. Evaluăm aceste măsuri pentru a, vedea să, pentru a vedea ce putem să schimbăm, dacă este nevoie să schimbăm ceva și la începutul toamnei vom avea o hotărâre și uh, Uh, firește că vom uh, da dovadă de transparență în fața transparentului. Unanimitate pentru acordul uh, cu Mercosur. Da, este un acord mix, deci trebuie să fie unanimitate și toate parlamentele statelor membre trebuie să ratifice. În ce privește alocarea cotelor, da, principiul primul venit, primul servit, așa funcționează de obicei. Executarea. Am avut uh, succese inclusiv în implicarea societății civile în Columbia și în Peru, unde am făcut progrese. La Corea de Sud am văzut că există un proces de ratificare a convențiilor uh, neratificate ale Organizației Internaționale a Muncii. Uh, deci procedura de aplicare funcționează. Am discutat cu dumneavoastră, cu ONG-urile, cu parlamentele naționale, cu statele membre și practic to- toți membrii din uh, Consiliu s-au opus sancțiunilor. Sună bine, dar nu funcționează. N-am găsit nicio metodă să le facem să funcționeze. Dacă impui sancțiuni, trebuie să, acestea, acestea trebuie să fie foarte țintite. Și, practic, pierzi tot spectrul amplu în ceea ce privește ecologia, drepturile omului uh, și așa mai departe și cooperarea pe care o avem cu organizațiile internaționale. Um, și atunci când uh, Statele Unite a, au încercat să impună uh, sancțiuni împotriva Guatemalei, nu a funcționat. A durat 10 ani și nu a funcționat. Deci trebuie să ne gândim foarte bine înainte de a impune această metodă, trebuie să ă, discutăm cu, uh, cu partenerii să vedem cum se, poate, uh, cum se poate face acest lucru, cum putem să lucrăm mai bine și să avem să acționăm mai repede. Va fi un studiu de impact în ceea ce privește dezvoltarea durabilă pentru acordul cu Mercosur. Vi-l punem la dispoziție dată ce e gata. Avem deja legislație pentru obligațiile de transparență în ce privește companiile europene. Ele trebuie să ofere informații nefinanciare în ceea ce privește chestiunile legate de drepturile, dreptul muncii și chestiunile legate de mediu. Asta este deja legislația europeană și se va aplica și acestui acord. În ceea ce privește uh, evaluarea generală a clauzelor de salvgardare. Nu știu dacă va merge, am discutat acest lucru în ceea ce privește sectorul citricelor și am analizat situația, Provin, promit că revin cu un răspuns. Și a mai fost o întrebare legată de calendarul legat de Vietnam. Vietnam. Asta depinde de dumneavoastră. Noi am făcut ce ținea de noi, acum dumneavoastră <clears throat> hotărâți comisia dumneavoastră cu noi membri cu ambiția pe care o aveți, fără a pierde prea mult timp și, desigur, aș spera că veți vota nu prea târziu. Dar asta hotărâți dumneavoastră. În legătură cu China, cred că trebuie să revenim la o discuție mai îndelungată cu China data viitoare. Am avut în aprilie un summit cu China, am văzut niște evoluții pozitive în legătură cu indicațiile geografice să, în fine, o să cred când o să văd pe hârtie și încheierea acordului anul viitor. O să avem în curând o altă întâlnire cu ei și în ce privește subvenții industriale și OMC, cred că în concluzie am văzut o implicare sporită și cred că, într-adevăr, China chiar vrea să păstreze sistemul multilateral de care a beneficiat foarte mult în ultimul timp Aici cred că putem lucra împreună cu partenerii din China. În legătură cu evaluarea de impact pentru teritoriile periferice, nu o să fie așa ceva, o să văd, verific cu serviciile mele dacă există vreo posibilitate și revin. Nu cred că va fi o evaluare de impact uh, specifică, dar să vedem dacă vă putem ajuta în legătură cu transparența, domnul Ganasi, cred că am făcut multe. Uniunea Europeană e negociatorul comercial cel mai transparent din lume. Publicăm tot ce facem, rezumat al tuturor uh, rundelor de negociere, fișe de negociere, acordurile. Se publică grupuri de consiliere care se întâlnesc periodic asistenții mei, cu diversi factori și actori implicați. Poate că putem face chiar și mai mult, dar cred că deja am făcut mult în ultimii ani și sper că și statele membre vor urma acest exemplu, să se implice cu cetățenii și observ că acordul CETA tocmai a fost aprobat în Franța, dacă am înțeles bine, și au fost dezbateri intense în legătură cu CETA, un lucru excelent cu argumente pro și contra. E important ca și statele membre care ne-au dat mandatul să negociem. Noi nu facem acorduri de dragul lor, ci în numele companiilor și cetățenilor europeni care se implică în dezbaterea privind transparența pe plan național cu parlamentele, autorități regionale, actori implicați. Comisia nu poate lua legătura chiar cu toți și statele membre trebuie să facă asta. Și cred că am cam terminat. Iertați-mă dacă mi-a scăpat ceva. Domnul, ceva cu indicațiile geografice și decuplarea. Da, cu China, da, sper. Urmau să fie gata de mult timp cu China, dar încă nu sunt colegul meu, Phil Hogan, se ocupă intens. Sper că se va încheia anul acesta. Se spune despre asta în concluziile summitului și de cuplare. Nu sunt sigură că e o idee foarte bună. Suntem de acord cu unele critici exprimate vis-a-vis -vis de China. Nu suntem de acord și cu metodele și din punct de vedere al Uniunii Europene. Metodele trebuie ancorate în reguli multilaterale, în transparență și așa mai departe. Nu sunt sigură ce ni s-a cerut să facem din partea lor, dar sunt oarecum sceptică. Și o să revin ori de câte ori doriți și sper că și doamna Velen o să fie aici la prima ședință după vacanța de vară. Mulțumim, doamna comisar. Sperăm și noi să vă vedem cât de curând. Între timp, vă urăm mult succes a fost o sesiune foarte intensă și sper că toată lumea e mulțumită, măcar parțial, dacă nu total. Nu ieșiți din sală, mai avem un punct pe ordinea de zi. La 5 se oprește interpretarea și continuăm fără interpretare, spune președintele. Great, so... Minunat. Mm. Și trecem mai departe. Punctul 5 acum. Bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2020, toate secțiunile. După cum știți, e o contribuție dublă din partea comisiei noastre. Mai întâi un aviz care sublinează prioritățile amendamente bugetare, schimbă figurile în buget, în proiecte de buget și coordonatorii au decis că acest aviz ar trebui să îmbrace forma unei scrisori, iar președintele domnul Lange a fost de acord cu proiectul de scrisoare. În al doilea rând, e un termen separat pentru amendamente bugetare care se va deschide 25 iulie la prânz, la ora 12. Secretariatul va distribui formularele care trebuie utilizate pentru aceste amendamente bugetare, niște formulare speciale. Acum, pentru că nu avem decât 5 minute cu interpretare la dispoziție, v-aș propune o ușoară modificare în derularea punctului. Eventual întâi să avem o prezentare din partea Comisiei, Direcția Generală de Resort, doamna Sofia Munos, dacă e în sală, și apoi deschidem discuția, care va fi fără interpretare pentru că interpretarea se oprește la ora 5. Comisia DigiTrade. Mulțumesc. Vin de la DigiTrade pentru că DigiBudget, care este Direcția Generală de Resort pentru pregătirea proiectului de buget, de obicei, cere altor direcții să vină să răspundă la întrebările concrete pe care le aveți în legătură cu bugetul. Ca introducere generală, nu pot decât să vă spun că dg 3 a pregătit sau a cerut o contribuție de buget pe care o găsiți în proiectul de buget pentru 2020, care e foarte asemănătoare cu cea pe care am cerut-o în anii anteriori în ce privește cuantumul și un buget mic pentru direcția noastră avem un buget operațional de 18 milioane, dacă am înțeles bine, care e foarte mic, dar ne permite să facem multe activități de interes pentru dumneavoastră în Parlament, în special activitățile legate de evaluarea acordurilor comerciale, evaluări ex post, dar și ex ante, pe care le putem face, activități de deschidere, nu doar în legătură cu acordurile în sine, ci și în legătură cu implementarea pentru a vegea că putem pregăti buna implementare a acordurilor comune și facem multe astfel de activități de deschidere, de outreach cu bugetul nostru legate de baze de date, acces pe piață, baze de date, vom continua să le implementăm pe mai departe. În ce privește bugetul solicitat de DigiTrade în contextul proiectului de buget în legătură cu care trebuie să prezentați un aviz, cerem aceleași cifre, vom discuta totuși cu DigiBudget o posibilă creștere a bugetului legată de implementarea unor activități legislative specifice propunerea de screening pentru investiții străine directe, pentru implementarea acestui regulament am putea avea nevoi bugetare suplimentare pe care le vom discuta cu DigiBudget. Și un ultim comentariu. Bugetul nostru e foarte mic, dar asta nu înseamnă că ne bazăm doar pe bugetul operațional. DigiTrade folosește foarte mult și <clears throat> instrumentele financiare pentru relații externe, care includ în special instrumentul pentru parteneriate, un instrument care are rolul să apere, să promoveze, să sprijine interesele ofensive ale UE și chestiuni DigiTrade, mai ales în ce privește accesul pe piață, dar și implementarea capitolelor de dezvoltare durabilă în uh, acordurile comerciale pentru care nu putem folosi instrumentele clasice de cooperare. Mă opresc aici și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Mulțumesc. Mulțumesc. Începem. Acum discuția, cine vrea să intervine. Pe scurt, de data asta. Mai întâi să-i mulțumesc domnului Lange pentru pregătirea scrisorii pe care în general PP o poate sprijini. Avem niște propuneri minore de schimbare. Le vom transmite în scris, se referă la finanțarea adecvată pentru Chief Trader Enforcer, pentru că domnul sau doamna respectivă va avea nevoie de instrumentele adecvate la dispoziție. Și vi le transmitem în scris. Mulțumesc. Cineva de la S și D? Nu. Cineva de la Renew? Nu. Nu. De la Verzi? Nu. ID? Nu. ECR? Domnul Burjo, mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc domnului Lange pentru proiectul de scrisoare. Vreau să adaug niște cuvinte la al treilea paragraf, dacă se poate, care sublinează faptul că acceptarea politicii comerciale implică o angajare activă cu societatea civilă și vreau să adaug uh, stakeholders and civil society nu doar societatea civilă, ci și actorii implicați, diverse sectoare, parteneri economici, așa mai departe. Mulțumesc. Gue, domnul Scholz, mulțumesc. Și îi mulțumesc președintelui pentru proiectul de text și trei observații. După schimbul de păreri cu doamna comisar, ar trebui să avem negocieri cât mai rapide, dar e nevoie de finanțare pentru implementarea acestor acorduri. Înțeleg că controlul e o problemă și nevoie de o anumită sensibilizare, de o anumită conștientizare pentru implicarea statelor membre. În al doilea rând, trebuie să se asigure o creștere economică benefică la 10 ani după ce Comisia a declanșat activitatea legată de descreștere. În situația de acum ar trebui să ne gândim la faptul că trebuie să fie o creștere durabilă, să facă față provocărilor schimbărilor climatice, tuturor aspectelor și pentru interesele sociale. Și în al treilea rând, Trebuie să vă prevedem finanțare pentru grupurile interne. E singura întrebare la care nu s-a răspuns. Astăzi insist să fie finanțare pentru aceste grupuri consultative, pentru că realitatea din unele țări arată că e important pentru statele membre. Thank you. Anyone else? Mulțumesc, Alciu. Any reaction from the Commission? Yes, maybe just to confirm that... De la comisie, dar vreau doar să confirm că avem nevoie de finanțare pentru aplicarea acordurilor comerciale în instrumentul de parteneriat. Urmărim acest lucru și vrem să asigurăm că această finanțare e disponibilă și pe viitor. Instrumentul pentru vecinătate și cooperare și contăm pe sprijinul dumneavoastră în legătură cu acest instrument după cum am discutat, pentru a asigura că așa stau lucrurile. În legătură cu grupurile interne consultative, după cum știți, avem un proiect în instrumentul de parteneriat care ne permite să finanțăm uh, funcționarea acestor grupuri și participarea experților. Intenția ar fi să continuăm cu un proiect similar și pe viitor. După cum am spus, trebuie să continuăm să promovăm uh, cu acest instrument unic pentru relații externe ca interesele ofensive ale UE, inclusiv în uh, dezvoltarea durabilă și comerț, să poată fi finanțate în continuare prin aceste instrumente globale. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Hansen, ultima observație. Vreau să reacționez la ce a spus domnul Scholz, la al doilea punct. Avem deja autoritățile naționale care trebuie să controleze nu e o competență a Uniunii Europene să controleze, ci statele membre trebuie să controleze raportul și aeroportul. Dacă nu merge, statele membre trebuie să-și facă treaba. Deci fiecare stat membru trebuie să facă asta. Să se asigure că se fac controlele așa cum trebuie. Bun, mulțumesc. S-a terminat cu punctul 5 și vă aduc aminte din nou că termenul limită pentru amendamente bugetare este în 25 iulie la prânz, adică joi, foarte curând. Punctul 6. Diverse. Aveți ceva la diverse? Nu. 7. Ședința următoare. Aveți calendarul cu toate ședințele până la sfârșitul anului în dosar. Următoarea ședință obișnuită luni 2 septembrie la ora 3 și apoi continuă marți 3 septembrie toată ziua. Mulțumesc, ședința se suspendă. Thank you so much. Great. Thank you. Have a nice summer You too.